Bine, cari colegi, allora la... Dragi colegi, reluăm ședința plenară. Procesul verbal al reuniunii de ieri a fost deja, a fost deja distribuit și vă întreb dacă cineva are vreo observație de făcut în legătură cu procesul verbal. Se pare că la ora asta nimeni nu dorește să facă vreo observație, așa că se consideră ca fiind adoptat procesul verbal. Și acum, pe ordinea de zi, se află declarația Comisiei privind cutremurul din regiunea Abruzzo.